să poată să se identifice cu valorile europene și care să respecte, să, să militeze pentru respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Vă mulțumesc! Dragi colegi, aș dori să vă aduc la cunoștință că o delegație a Senatului din Malaezia este prezentă în galeria uh, oaspeților și aș dori să urez un călduros bun venit acestei delegații condusă de excelența sa, domnul senator Dato Wong von Meng, președinte al Senatului și aș dori să vă reamintesc că relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentul Malaeziei sunt uh, foarte rodnice și constante. Malaezia este o societate uh, cu o economie înfloritoare și care joacă un rol important în cadrul Asociației Națiunilor din Asia de, de Sud-Est. Deci, este o plăcere pentru noi să urăm bun venit prietenilor și colegilor noștri din Senatul Malaeziei. Sperăm ca vizita dumneavoastră să fie foarte uh, uh, rodnică. Mulțumesc încă o dată și acum are cuvântul domnul Broc pentru două minute. Äh, Domnule președinte, Stimată Comisie, stimată